drum bun către casă. Domnul Odi dorește să se exprime cu privire la un punct procedural. <clears throat> Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. De fapt, vreau să se aplice tratatul. Și tot cer chestia asta de multe ori. Sesiunea se încheie și acum 15 zile a avut loc o reuniune a Consiliului European și președintele Consiliului European nu a venit, așa cum îl obligă tratatul, să ne dea socoteală de ceea ce s-a întâmplat în uh, uh, cadrul unei conferințe a președinților uh, extinsă. Este o încălcare clară a tratatului și uh, mi se pare ciudat că uh, Comisia și Consiliul nu respectă uh, legile și vreau să vă propun ca pentru următorul Consiliu European 18-19 decembrie care discută despre uh, apărare Știți că s-a dezbătut destul de mult uh, și pe raportul pe care l-am uh, avut astăzi să-l invităm pe președintele Consiliului uh, înainte de Consiliu și nu după, pentru că după aceea Parlamentul este închis. Este o propunere pe care o fac, dar mi se pare regretabil că se întâmplă așa ceva. Mi se pare că nu avem destule relații politice, destule multe schimburi Uh, cu, de păreri cu uh, miniștri din Consilii, ar trebui să putem face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Odi. Vom transmite această sugestie, uh, vom, ne vom consulta pe marginea acesteia în forurile competente și vom reflecta cu privire la sugestia dumneavoastră. Încă o dată, drum bun tuturor către casă. La revedere!